ordinea de zi, timpul alocat, toată lumea are <clears throat> cartela de vot. Aș vrea mai întâi să vă informez că la reuniunea coordonatorilor de ieri, care s-a încheiat foarte târziu, s-au adoptat multe hotărâri. În cursul zilei o să transmitem deciziile, deci vă sugerez ca în cazul în care nu se primesc comentarii până vineri la prânz, considerăm că s-au adoptat, așadar. După cum știți, astăzi avem voturile. La ora 10, comisarul Navracici va veni, iar la 2 și jumătate o să vizităm o instituție. Aș vrea să începem așadar cu voturile. Raportul vicepreședintelui, domnul Diaconul, legat de patrimoniul cultural pentru Europa. După cum știți, proiectul s-a prezentat pe 23 martie, termenul limit a fost stabilit. În martie au fost 170 de amendamente adoptate. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor de la secretariat pentru sprijin. Munca la compromisuri a fost foarte bună, dar votul va fi foarte îndelungat. Domnul Diaconu vrea să spună ceva acum sau la sfârșit? Nu? Să începem atunci. Așadar, deschidem votul. Compromisul 4, alineatul 1. Chi e contro, chi si astiene. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 38, în forma modificată de amendamentul oral 1. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 39. cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. De la Transix pentru împotriva abțineri se respinge. Regii 1. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 40 Winkler pentru împotriva abțineri, se respinge. 41 drăghici, cine e pentru, împotrivă? abțineri, se respinge, cred. Dar aș vrea să verificăm la 41 așadar. Se deschide votul. E, chiusă votațiune. Se închide votul. Îmi pare rău. Se deschide din nou votul. Cred că e un vot uh, prea un vot în plus de la verzi. A votat toată lumea? E o problemă, nu funcționează aparatul de vot. Poate cineva să verifice sau să repare. Verificați acum, vă rog. A, e locul de lângă. She has to move? Yes you can move to the other places better. Uh, poate dacă vă mutați pe locul alăturat o să funcționeze? Allora, votul ancora. Așadar, votul e în continuare deschis. Acum s-a închis votul. Rejected. S-a respins. Acest punct e aprobat. Atunci trecem la 43, Zagorakis. Nu. Nu, pentru că a fost respins. Da, mă scuzați, până doamna președinte. Deci, 42, Maragal. Cine e pentru, împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat. 43, Zagorakis. Cine e pentru, împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat. Compromisul 5 din partea domnului raportor. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se aprobă. Trecem la 47. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se aprobă. 48. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 49. Libașca. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se aprobă. 50. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Verificăm, vă rog, pentru că pare să fie la limită. Deschidem votul. Chiudă la votă. Se închide votul. S-a respins la o diferență de un vot. Trecem la 51. Cine e pentru? Împotrivă. abține, se aprobă. 52. Cine e pentru? Împotriva cine se abține? Se aprobă. 53. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se aprobă. Trecem la 55. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Și aici trebuie să verificăm. Apro la votație. Deschidem votul. <laughs> Chiudo la votazione. Se închide votul. Rejected. S-a respins. 56. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? A fost respins? No, e abbastanza certo. I'm quite sure. Nu. Putem încerca din nou, dacă nu este sigur. 56 se supune la vot. Se închide votul. <laughs> Adopted. Adopted. For Se adoptă la o diferență de un vot. 50. 57, așa da? Nu? Scuze? Ok. Ah, si, si, si. 37. 37. Tran 37. Cine pentru, împotriva, abține, s-a respins. 58. Cine pentru, împotriva, cine se abține, se aprobă. 59. Pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 60. Pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 61. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 62. Pentru, împotriva, abțineri, respinge. 63 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Apoi, regii 6 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Regii 7 pentru, împotriva, abțineri, resping. Regii 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Regii 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Apertă la votat. S-a deschis votul. S-a închis votul. È stato... Eccolo. Respins. S-a respins la o diferență de un vot. Regii 9. Eram la regii 10, scuze. Regii 10. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. Regi 11 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Regi 13 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Regii 16, cine e pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Alinatul 6, 64 pentru, împotriva abțineri se aprobă. Compromisul 6 al raportorului pentru, împotriva abțineri se aprobă. Trecem la 67 cu modificarea amendamentului oral 2. Cine e pentru? Împotriva abțineri. Se aprobă. 68. Pentru. Împotriva abțineri. Se aprobă. 69. Pentru. Împotriva abțineri. Se aprobă. 70. Cine pentru? Împotriva abțineri. Se aprobă. 71 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins cu 15 împotriva 10 pentru. 32 pentru Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că a fost respins. 333. Cine e pentru? împotrivă, Cine se abține se aprobă. 73. Pentru. împotrivă, abțineri. S-a respins. Să verificăm. S-a deschis votul. La 73. Mai deci 73. Se deschide votul. Chiuză. S-a închis votul. S-a respins. 74. Pentru, împotriva abțineri. Se aprobă. 75. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem la 77. Nu, nu, scuze, spunea doamna președinte, 76. 76 pentru, împotrivă, abțineri, <clears throat> se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Regii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 81, modificat de amendamentul oral 3, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 82, cu amendamentul oral 4, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Tran 15, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 16 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Deschidem votul la tran 16. Se închide votul. Adopted. Se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri se aprobă. 85 pentru, împotriva, abține, se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 86 modificat de amendamentul oral 5, cine e pentru, împotriva, abțineri. E mai bine să verificăm. Pentru că nu e clar, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul, compromisul 7 din partea domnului raportor pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Trecem la 90. Cine e pentru, împotriva, abțineri se aprobă. 91 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva, deci pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 94 pentru, suntem la 94. E adoptat. Scuze. Greșeala mea. Deci trecem la 95. Pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 99 modificat de amendamentul oral 6 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 nu s-a retras, 102 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Mhm. Verificăm. Deschidem așadar votul. I close the vote. Închidem votul. S-a respins la o diferență de un vot. 103 mhm. pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 104 pentru, Împotriva. Abțineri. Se aprobă. 105 pentru. Împotriva. Abțineri. Se aprobă. 106. Modificat amendamentul oral 7. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se aprobă. Trecem la compromisul 8 din partea domnului raportor pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 111 pentru, împotriva, abține, se aprobă. Identic 112 și trecem atunci la 113, malteze, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 114, word, pentru, împotriva, Abțineri se aprobă. 115. 117. 117. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. 118. Pentru? Împotriva? Abțineri se aprobă. 116 pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 121 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 122 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 123 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri, se aprobă. 124 și modificarea cu amendamentul oral 8 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 125, cine pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 126 modificat de amendamentul oral 9 Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. 127. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Tran 8. Pentru? Împotriva? Abțineri? Să verificăm. Se deschide votul. E close the vote. Se închide votul. Ah, rejected for one vote. S-a respins la o diferență de un vot. Tran 9 pentru, împotriva. Abțineri se respinge. Tran 10 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Tran 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Tran 12 pentru, împotriva, abține, se respinge. Tran 13, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 14, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 19, deschidem votul. De fapt, la tran 14, spune doamna președinte, s-a deschis votul. Se închide votul. S-a respins la o diferență de un vot. Tran 21. Nu, 19. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Tran 21. Tran 21. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 28. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 31. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm la Tran 31. Se deschide votul. Close the vote. Se închide votul. I'm ah, sorry, sorry. I saw... Scuze, am văzut, uh, am avut impresia că ar fi mai multe voturi împotrivă, dar a fost greșeala mea. Regii 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Regii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Regii 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul nou al domnului raportor pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Trecem la amendamentul 135, Garcia Perez. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 136, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul 10 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Trecem la amendamentul 138. Cuenta pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 139 pentru. Împotrivă. abțineri, se aprobă. 140 vot pe părți solicitat de socialiști și democrați. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Putem verifica votul la prima parte. Se deschide votul. Sec, eh, close the se închidă votul. Îmi pare rău, mă uit la grupul dumneavoastră și ați ridicat mâna la întrebarea de voturi contrare. Sau m-am înșelat eu, îmi pare rău. Poate nu mă uit la cine trebuie. Deci, greșeala mea, poate nu m-am uitat bine. A doua parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. 141. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Trecem la amendamentul 143. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. 144. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. 145. Cine e pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Tran 2. Cine e pentru, împotriva, deci cine e împotriva? Against. Deci, împotriva, mulțumesc. Abțineri se respinge. Tran 3. Tran 2. Da, putem să verificăm. Deschidem votul acum. Close the vote. Votul se închide. Se adoptă la o diferență de două voturi. tran 3 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Îmi cer scuze. Am numărat altfel. Bun, e în regulă, e la fel. Deci nu supun votului pentru că este clar. Tran 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Scuze. Was it not so clear when did they split? Then electronic vote. Huh? Yeah, okay. We check it. Okay, we check with the vote. Uh, I open the vote. Verificăm electronic, deschid votul. Deci pentru TRAN 4. Votul este închis și se respinge. E foarte la limită și e dificil să numărăm. TRAN 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Pare respins, dar acum voi verifica. Tran 5, deschidem votul electronic și îl închidem. Se respinge. E foarte, foarte la limită. Tran 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Tran 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 24 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Tran 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Tran 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Recomandarea Tran 34 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Tran 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trebuie să mai adăugăm unul, îmi cer scuze că nu a fost trecut pe listă, și anume TRAN 39, care lipsește de pe lista de voturi. Raportorul este împotrivă și aș supune acum votului această recomandare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și atunci mergem la 152 Winkler. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 Winkler pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și astfel mergem la amendamentul 158 Krasnodievski pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 159 cu amendamentul oral 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 al raportorului pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la compromisul 13 al raportorului pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la TRAN 20 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. TRAN 30 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri și vom, verif vom verifica, deschidem votul electronic. La 168 închidem votul. Se adoptă. Scuze. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1, raportorul pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem la 8, Zagorakis pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm acum. La amendamentul 10, votați electronic. Votul este închis. Se adoptă. Cu 17 voturi pentru. 12, nu, îmi cer scuze, 11. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 îmi cer scuze. Haideți să verificăm 13. Își cere scuze președintele. Și închidem votul. Se adoptă. Dar la o diferență de un singur vot. Nu e așa de ușor, spune președinta. Și 15 acum pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Considerentul B pentru abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă se respinge. 18 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mențiune 4, uh, deci uh, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, Winkler, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, ultimul uh, vot ca, pentru întregul raport. Haideți să facem electronic. Deschid votul acum. A votat toată lumea. Închid votul. Bun. Uh, și îl felicităm pe raportor, 22 de voturi pentru. Nu există voturi împotrivă, două abțineri, deci încă o dată felicitări pentru excelenta muncă depusă și pentru raportorii din umbră. Mulțumim secretariatului pentru ajutor. Este un raport foarte important. Vă rog, uh, raportorul. Vreau să vă cer de sorry pentru mulțimea de amendamente și de muncă, dar asta înseamnă, e foarte limpede, interesul dumneavoastră enorm pentru acest subiect, așa că scuzele mele se transformă firesc în mulțumiri și mulțumiri din suflet și nu ca la Oscar Grazie, mi sembra che sia stato fatto un, bel, un ottimo lavoro e una ricca relazione. Passiamo ora. A, eh, a fost o muncă excelentă și a fost un raport eh, a, foarte amplu. Acum cel de-al doilea raport, raportul sau proiectul de raport al domnului Zdroievski, mandatul pentru a, eh, trialog, a, bugetul pe 2016. Știți că pe 4 mai a fost prezentat raportul, iar termenul era pe 12 mai pentru depunerea amendamentelor. A, după și reuniunea de ieri știți exact despre ce este vorba și acum uh, vom vota pentru aderarea Comisiei Cult la negocieri. În plen se va vota în iulie. Colegul Vorescu vrea să zică ceva? Dacă nu, începem cu votul. 8. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 9 pentru, abțineri, a, se adoptă. 10 pentru, împu- abțineri, se adoptă. 11 vot pe părți, cerut de SND, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Poate a fost adoptat, dar aș vrea să verificăm electronic. Deschid votul acum. Pe a doua parte a amendamentului 11. Închidem votul. Bun, se adoptă. În regulă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 a raportorului pentru,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 se adoptă. Mergem la amendamentul 1, trupel, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A, 2, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A, considerentul 3. Vreți să verificăm? 2 Parcă a fost destul de clar, nu? Bun. Deschid votul la Considerentul 2, sau amenda, nu, considerentul A și amendamentul 2, îmi cer scuze, deschidem votul acum. Închidem votul. Se adoptă. Considerentul A și amendamentul 3 Luigi Morganu pentru împotrivă se adoptă la 4 pentru împotrivă abțineri, 5 pentru împotrivă Abțineri se respinge. 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și votul general pentru întregul proiect de aviz, vot electronic, îl declar deschis acum și îl închid. Prea repede? Bun. Bun. Deci, încă o dată, felicitări domnului Zdroievski. 21 de voturi pentru, 2 împotrivă și nicio abținere. Este un uh, rezultat minunat care îl încurajează pe raportorul pe teme de buget. Și acum trecem la ultimul vot, uh, raportul domnului Diaconu Bun. Deci putem adăuga votul, uh, ultimul vot în favoarea doamnei Zdro... Bun. Acum trecem la uh, extinderea posibilă a, indica- a protecției indicațiilor geografice la produsele non-agricole. Iarăși un raport al domnului Diaconu. Putem începe votul? Da. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem la compromisul 3 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Mergem la amendamentul 8 acum, Necov, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 1 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem la amendamentul 15 Patricia Elo pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, Împotrivă. Abțineri. Poate s-a adoptat, dar aș vrea să verificăm electronic. Deschid votul acum. Închidem votul. Se adoptă cu 15 voturi pentru 26. Nu, își cere scuze președinta. Deci 28. Sorori, Krasnodevski. Ă, pentru ă, împotriva abțineri se adoptă 29 vot pe păr solicitat de PP, prima parte din 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Mergem la 30 acum, Julo pentru împotrivă abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Mergem acum la 34 cu amendamentul oral 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Mergem la compromisul 2 al raportorului pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Mergem la 40 acum, amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 al 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, abțineri se respinge îmi cer scuze, 54, Adinolfi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă,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 Eh, redeschidem votul, îmi cer scuze, și închidem votul. Bun. Deci, este unanimitate, 23 de voturi pentru, nu există voturi împotrivă sau abțineri, este un succes remarcabil. Vă rugăm, eh, domnul vicepreședinte, aveți cuvântul. Ah. Il microfono al eh, vicepresidente Diaconu. Eh, când am acest subiect în Comisia de Cultură, din păcate au fost puțini eh, dintre colegi prezenți. Atunci am prezentat, v-am prezentat un port laptop din stuf din papură uh, făcut în delta Dunării. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest vot și am comandat, vreau să vă spun că am comandat pentru întreaga comisie câte un port laptop din papură pe care o să vi-l fac cadou cu mare plăcere. Mulțumesc! Nu e problema. Bine, abbiamo anche questa... Sorpresa, grazie. Saremo molto curiosi di conoscere le altre... Eh, este o surpriză plăcută, de-abia așteptăm să o vedem, mulțumim. Întotdeauna este minunat să aflăm care sunt produsele care beneficiază de o protecție a indicației geografice. Ne-am descurcat foarte bine, acum îl așteptăm pe domnul comisar Navracici, aș zice să suspendăm uh, ședința 3 minute până vine domnul comisar. Welcome, dear Commissioner. I'm very glad to... Bun venit, domnule comisar. Ne bucurăm că avem această întâlnire cu dumneavoastră. Noi, cei de la Comisia CULT, să auzim despre propunerile legate de liniile de politică, din învățământ, educație și o să continui în italiană, dacă îmi permiteți. Sunt foarte încântată să uh, îl salut pe domnul comisar în rândul nostru și cred că este uh, un, uh, o formă de discuție pe care vrem să o avem și în viitor, la ședințele viitoare. După cum știți, dorim să avem noi instituții inter, relații interinstituționale și acest dialog trebuie consolidat, trebuie să fim cât se poate de transparenți și să ne asigurăm că Parlamentul și Consiliul pot să obțină informații la timp în legătură cu aplicarea programelor așa încât suntem foarte interesați să aflăm uh, despre programele care sunt în responsabilitatea noastră Erasmus uh, Plus, Creative Europe, uh, programele pentru tineret. Cred că aceste uh, probleme trebuie să aibă pondere mai mare în programul Juncker. Întâlnirea de astăzi uh, va dura circa o oră și jumătate. Uh, poate puteți să faceți o prelegere introductivă, după care putem să punem uh, întrebări. Uh, am și vrea să ne concentrăm asupra unor aspecte. Tocmai am adoptat mandatul pentru buget bugetul 2016, mandatul pentru trilog, bugetul 2016. În programele multianuale s-a primit o pondere semnificativă, o creștere semnificativă pentru Erasmus Plus și Creative Europe, în vreme ce au fost uh, reduceri semnificative și finanțare uh, insuficientă pentru alte inițiative, cum ar fi proiectele pilot. Am dorit să știm dacă putem să contăm pe eforturile dumneavoastră de a asigura bugetul pentru 2016 și să uh, îl uh, creșteți. Sigur, unele linii bugetare uh, vor uh, uh avea creșteri semnificative, de pildă capitalele culturii și alte premii dacă acesta vor beneficia de creșteri semnificative. Uh, Erasmus Plus ne preocupă uh, nu numai investițiile, ci și uh, plățile. Am dorit să auzim angajamentul dumneavoastră în această privință, dar pe o notă mai generală și sunt convinsă că colegii vor discuta puncte de detaliu, ne preocupă și din motive politice faptul că în programul uh, Juncker uh, cultura și educația ca termen, termen apar uh, foarte puțin. Deci am vrea să vă întrebăm cum direcția generală pe care o conduceți încearcă să promoveze prioritățile uh, Juncker. Printre aceste priorități, patrimoniul cultural, uh, cultura, educația. Tocmai am uh, adoptat uh, un raport pe marginea comunicării Comisiei în ceea ce este o abordare integrată uh, a patrimoniului cultural cred că nu se dă suficientă atenție acestor domenii. Știm foarte bine că nu va exista integrare socială, creștere sau creștere inteligentă în absența sau fără reducerea abandonului școlar sau fără o reformă a sistemului uh, educațional uh, în unele țări, fără investiții în sistemul de învățământ. Aceste lucruri ne preocupă și am dorit să primim niște asigurări. Sigur, planul de investiții Juncker uh, Sigur, colegii mei se vor referi la acest lucru. În 2016 va fi o ocazie pentru noi și vrem să știm care sunt planurile pentru educație, care sunt platformele la care lucrează Comisia în această privință. Digi uh, Cultură și Educație au avut un seminar comun pe uh, e-learning și e-teaching și am vrea să știm cum investițiile în educație se integrează în infrastructura pentru educație. Parlamentul a adăugat uh, și industriile creative. Acest lucru arată faptul că Comisia uh, nu uh, a discutat suficient aceste chestiuni. Și un ultim punct cum, cum, cum lucrați cu domnul Oettinger în ceea ce privește creativitatea în domeniul audiovizualului și drepturile de autor, accesul la cultură în cadrul pieței unice digitale. Deci am vrut să uh, vă spun în general care sunt uh, problemele care ne preocupă și sunt convinsă că uh, colegii vor intra în detalii. În această după-amiază vom vizita Agenția pentru Audiovizual și Educație și va fi ocazie pentru noi să vedem uh, cum programele vor fi puse în aplicare și cum uh, prioritățile uh, din regulamente sunt abordate. Unor este foarte util să vedem cu ochii noștri. Aș vrea să vă dau cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit în rândul nostru, după aceea vom discuta. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați uh, membrii ai Parlamentului European și ai uh, Comisiei Cultură, este o onoare să mă aflu aici din nou, în mijlocul dumneavoastră. Nu este prima oară, ultima oară când am venit, uh, cu câteva luni în urmă, am discutat despre chestiuni uh, orizontale, generale și am purtat prima discuție cu privire la domeniul de care ne ocupăm. Și aceasta este o ocazie să intrăm în detalii. Ca parte introductivă o să mă refer pe scurt la trei dintre prioritățile pe care mi le-am propus în acest domeniu, în special referitor la educație pentru că s-au întâmplat multe în ultimele luni, au existat evoluții interesante, și vom asista la noi evoluții în viitor care pot să influențeze dezvoltarea educației în următoarele luni. În primul rând, dați-mi voie să vă reamintesc că, în esență, educația a fost definită la nivel european ca o politică subordonată politicilor de ocupare. Deci, uh, sarcina principală a educației este să ajute acele proceduri și procese care pot să promoveze uh, ocuparea și să ajute instituțiile uh, de învățământ astfel încât uh, elevii și studenții să-și găsească un loc de muncă mai ușor pe piața muncii. Este un fenomen important. Și este un moment uh, hotărător când uh, trebuie să facem mai mult pentru o ocupare mai bună de asemenea, țintele programului uh, Europa 2020 sunt uh, stabile. Putem să spunem că în politica în domeniul educației ne apropiem de țintele pe care ni le-am propus, ceea ce înseamnă că avem uh, șanse să le realizăm până în 2020. Dar, desigur, ocuparea și eficientizarea sistemelor uh, educaționale constituie un element de bază a dialogului cu statele membre și cu ministrii educației și învățământului din statele membre. Pe de altă parte, în ultimele șase luni am asistat la evenimente tragice în, societat, în societățile democratice din Europa. O să vă reamintesc Parisul, Copenhaga și evoluțiile tragice din Bruxelles, unde tineri extremiști au atacat cetățeni. Acest lucru arată că ceva elementar lipsește sau a slăbit în societățile noastre. Și acel ceva este socializarea democratică. Deci, noul fenomen din uh, zona educației este că trebuie să vedem, să analizăm care sunt elementele care au dus la o slăbire a încrederii uh, populației în instituțiile democratice Uh, care sunt rădăcinile acestor uh, fenomene de alienare în rândul tinerilor și ce putem face pentru a aborda uh, extremismul și radicalizarea în societățile democratice. Și un actor cheie în aceasta o constituie școlile și profesorii. Școlile și profesorii sunt actorii cheie în uh, socializarea democratică. Ele, ei pot să întărească valorile democratice și pot să predea uh, elevilor competențele sociale de bază uh, care să le pregătească integrarea în societate. De aceea, noi împreună cu ministrii francezi și uh, leton, în urma atacurilor din Paris și din Copenhaga, am lansat așa numitul uh, proces post-Paris. Este un dialog de politică cu ministrii uh, de uh, educației. Am lansat acesta pe 17 martie și scopul acestui dialog este să traseze rolul instituțiilor de învățământ pentru a face un schimb de idei și de bune practici în legătură cu modul în care sistemele de învățământ, școlile și uh, profesorii pot să promoveze socializarea democratică, cum pot să abordeze chestiunea extremismului în rândul tinerilor și cum pot uh, ministrii educației să conlucreze pentru a întări valorile democratice și cetățenia uh, Uh, în programele școlare. Așa cum am menționat, uh, acest proces a fost uh, lansat pe 17 martie. Am avut un consiliu al ministrilor educației în mai, unde am dezbătut noile evoluții din acest domeniu. și dat fiindcă viitoarea președinție luxemburgheză este foarte angajată să continue această uh, procedură, avem uh, șanse foarte bune să adoptăm concluziile Consiliului până la sfârșitul anului. Elementele fundamentale ale acestui proces uh, sunt menite a da exemple sistemelor de educație și să le ofere niște jaloane pentru dezvoltarea unor competențe civice, să asigure o educație inclusivă pentru toți copiii, să promoveze dialogul intercultural. Toate aceste elemente sunt cruciale în acest proces și rolul meu în calitatea de comisar care răspunde uh, de cultură, educație, tineret și sport este să promovez acest lucru uh, în rândul miniștrilor uh, educației sau la nivelul autorităților locale și regionale pentru a susține astfel de proceduri care duc la o întărire a valorilor democratice și socializării democratice. Cel de-al doilea punct care constituie o evoluție semnificativă este cooperarea mai puternică între diplomația culturală și uh, relațiile externe. Știm că după revizuirea priorităților din domeniul politicii externe și din domeniul politicii de vecinătate, în cadrul Comisiei Europene, uh, am stat de vorbă cu un altul reprezentant uh, și cu vicepreședintele pentru a include câteva elemente de diplomație culturală, educație și sport în relațiile de politică externă. Și asta pentru că sunt convins că dacă există uh, o putere soft nu sunt Statele Unite, ci Uniunea Europeană, pentru că noi nu avem armată, nu avem o forță polițienească uh, omogenă și unificată, dar avem o cultură europeană, avem educație, avem sport, care sunt marile realizări ale culturii europene. Cultura europeană este un punct de referință peste tot în lume. Universitățile europene, sistemul de educație din Europa sunt uh, exemple bune pentru alte națiuni, națiuni și alte regiuni și putem vedea că, din nou, sportul poate să fie un promotor util al ideii de civilizație și cultură europeană. Mă bucur să spun că în altul rep reprezentant, vicepreședinte, cabinetul său și uh, comisarul care răspunde de politica de vecinătate sunt uh, foarte constructivi în ofertele pe care le fac, ceea ce înseamnă că vom avea șanse foarte bune să integrăm câteva elemente de activități culturale, de diplomație culturală în uh, relațiile de politică externă ale Uniunii în uh, viitor. Și aceasta cu respectarea principiului subsidiarității. Noi nu dorim să forțăm statele membre sau să creăm un cadru supranațional pentru activitățile de cultură sau educaționale. Nu vreau să fiu un uh, uh supraministru la nivel european vreau să coordonez și să promovez eforturile făcute de statele membre. Există domenii în care diplomația culturală a statelor membre este cea mai eficientă, desigur, însă s-ar putea să existe regiuni mai îndepărtate sau regiuni mai mari unde efortul comun uh, european poate să ajute la uh, promovarea valorilor culturale, uh, de pildă alăturarea la politicile de dezvoltare europene, uh, ne oferă multe elemente uh, de politici educaționale sau culturale. Și nu trebuie să uităm că educația, cultura și sportul pot să fie punți între regiuni, între națiuni, acolo unde nu există contacte directe. Și un al treilea element, foarte pe scurt, vreau să mă refer la procesul de la Bolonia, pentru că ultima oară când am fost aici, v-am promis că o să vă spun câte ceva despre procesul de la Bolonia. Poate să fie o mare problemă a viitorului pentru învățământul superior și pentru politica ă, culturală. Vreau să-i mulțumesc Cristinei Rivațca pentru raportul său cu privire la procesul de la Bologna și Ernest Maragaia, nu știu dacă este aici, nu este aici, din păcate, pentru că a fost uh, prezent uh, la uh, conferința ministerială de la Erevan. Cred că procesul de la Bologna este un succes pentru că oferă un cadru pentru 48 de țări facilitând un dialog despre învățământul superior, astfel încât învățământul superior european să devină mai uh, vizibil, să aibă o vizibilitate uh, mai mare. Pe de altă parte, ne confruntăm cu o serie de provocări în procesul de la Bolonia și avem nevoie de o procedură de evaluare pentru că nivelul uh, sistemelor de învățământ superior diferă atât de mult, există o diversitate atât de mare, încât dacă vrei să faci și progrese în procesul de la Bolonia, trebuie să faci o evaluare și să găsești soluții optime pentru a avea un uh, teren uh, în condiții egale pentru standardizarea sistemelor de educație, de învățământ superior. Trebuie să dezvoltăm o nouă abordare pentru echivalarea diplomelor, a gradelor universitare și pentru sisteme de învățământ superior mai interactive în care acestea să fie mai compatibile unele cu celelalte. Acestea sunt uh, sarcinile pe care mi le-am propus pentru viitor și vreau să vă dau câteva răspunsuri uh, la întrebările adresate de doamna președintă la începutul acestei sesiuni. Bugetul pentru anul ce urmează, da, Programele majore sunt în condiții stabile. Cadrul financiar pentru Erasmus Plus uh, și Creative Europe uh, este uh, solid și stabil, de aceea avem un buget bun pentru Erasmus Plus. Viitorul programului Erasmus Plus nu este periclitat am uh, pus accent în permanență pe creștere și noi locuri de muncă, ceea ce înseamnă că toate aspectele ale legate de cheltuielile pentru educație care duc la o mai bună ocupare și care favorizează perspectivele creșterii și uh, locurilor de muncă pe piața muncii, vor fi la dispoziția guvernelor și statelor membre. Pe de altă parte, dorim să alocăm resurse financiare suplimentare pentru procesul post-Paris, pentru că trebuie să întărim uh, profilul uh, cetățeniei uh, sistemelor educaționale și să susținem proiectele educaționale care vizează cetățenia, Uh, socializarea democratică și integrarea socială. Sper că vom avea un uh, buget bun și pentru aceste probleme. Europa 2020 este 2020. ET 2020 face parțial parte din portofoliul doamnei Tyson. Avem totuși o cooperare optimă și cred că sunt două lucruri care nu pot fi separate. Putem să continuăm împreună, cooperând, pentru că piața muncii, învățământul profesional și sistemele de educație sunt atât de uh, interdependente sunt atât de aproape unele de celelalte, astfel încât trebuie să atingem aceste obiective împreună. Pentru că dacă avem abordare izolată, nu vom avea succes. Protejarea patrimoniului cultural. Știu că Parlamentul European are inițiative foarte importante iar uh, noi și Consiliul am răspuns acest lucru pentru că luna trecută la Consiliul pentru Cultură am uh, adoptat uh, o comunicare privind întărirea patrimoniului cultural s-a interzis importul de bunuri culturale din Orientul Mijlociu și cu o săptămână în urmă când am fost la Oslo la ceremonia de acordare a premiilor Europa Nostra, am arătat că este necesar să protejăm mai eficient uh, patrimoniul cultural. Există o cooperare în dezvoltare între UNESCO și instituțiile uh, europene care așteaptă să coopereze cu dumneavoastră Comisia CULT și în această uh, privință. Uh, planul de investiții uh, strategice Juncker, e bine, suntem în legătură cu BEI-ul și cu statele membre și încurajăm statele membre să aplice pentru, partea, pentru componenta de educație a planului uh, Juncker, pentru că există oportunități uh, pentru uh, industriile uh, creative, pentru ucenicie, pentru IMM-uri și probabil că problema cea mai spinoasă va fi infrastructura pentru educație. Pentru că putem să facem investiții în infrastructura educațională și de la fondurile regionale. Banca Europeană pentru Investiții susține ideea de a mobiliza în mod eficient uh, fondurile regionale pentru a avea investiții mai mari în infrastructura educației și pentru canalizarea resurselor financiare pentru formarea profesorilor, pentru ucenicie, mobilitatea studenților pentru că Banca Europeană de Investiții ar fi uh, dornică să susțină astfel de activități. Și în final, o scurtă remarcă în legătură cu colaborarea mea cu domnul comisar Oettinger. Avem o cooperare optimă. Politica în domeniul audiovizualului face în mare parte parte din uh, portofoliul său. Suntem într-un uh, grup de lucru uh, condus de Andres Ansip, răspund de conținutul cultural al politicilor în domeniul audiovizualului, așa încât sunt gata să contribui la această problemă, iar în ceea ce crește problemele legate de drepturile de autor, vom avea ocazia să discutăm acest lucru în viitor pentru că dacă trecem de prima fază a dezvoltării uh, pieței unice digitale și problemele de copyright vor fi discutate aici. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această ilustrare și prezentare a politicilor dumneavoastră. Unele dintre prioritățile menționate coincid cu ale noastre. În ultimele luni <clears throat> ne-am ocupat de diverse chestiuni. Am auzit despre rezoluția privind protejarea patrimoniului cultural în Siria și Irak. Un lucru care, din punctul de vedere al diplomației culturale, e ceva extrem de important. Ne-am ocupat de ea. Comisia pentru Apacere Externe, de asemenea. colega Libașchi se ocupă cu urmărirea procesului de la Bolonia de mare importanță, după cum spunea și dumneavoastră. E nevoie de nivele comparabile de sisteme de învățământ pentru a avea o autentică mobilitate, pentru a face educația accesibilă pentru tineri și tinere și un lucru de care ne vom ocupa la o audiere în luna septembrie, după cei 10 ani ai textului UNESCO legat de diversitatea culturală și lingvistică, vom avea acest dialog cultural pentru abordare educațională. În legătură cu toate aspectele menționate, dumneavoastră veți face propuneri într-o zonă de mare interes pentru Parlament. Acum deschidem lista de vorbitori și începem cu colegii Sver și Libacica. You have some problem with the microphone. Sunt probleme cu microfonul? E cineva de la departamentul tehnic? Se pare că funcționează acum. Mulțumesc. Uh, Nepribirat podariu. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea activității pe care ne-a făcut-o și Mă bucur că <clears throat> s-a referit la elemente pe care le cunosc și care mă interesează foarte mult. Mă bucur că avem un comisar de această învergură în această funcție. Prioritățile pe care le-a prezentat sunt corecte. Educația trebuie să fie plasată în contextul eforturilor îndreptate spre o mai mare ocupare a forței de muncă, e rolul unităților de învățământ să-i pregătească pe elevi și studenți nu doar pentru muncă, ci și pentru viață în general. Sunt de asemenea de acord cu socializarea democratică și modul în care a sublinat acest aspect, ce se întâmplă în prezent cu tineretul în această perioadă de criză o alienare, o pasivizare, o excludere, nu sunt integrați în societate, în viața publică, ceea ce în sine e catastrofal. Cred așadar că Europa are nevoie de o mai mare implicare și angajare a tinerilor, inclusiv în politică. Școala este o instituție prin excelentă a socializării. Suntem primii responsabili pentru a face tot ce putem pentru a îmbunătăți situații. Evident, școala nu este singura vinovată sau răspunzătoare pentru excluderea tinerilor. E și vina mass media, a familiilor, dar școala este instituția care poate cu adevărat să participe la acest efort. Mă bucur de asemenea că am auzit că aproape că am atins obiectivele UE 2020. Dar aceste obiective nu sunt foarte exigente în sine. Poate că ar trebui să ne mai gândim în acest mandat și la o nouă definirea acestor obiective. De exemplu, dacă ne gândim pur și simplu la indicatorul tinerilor uh, înscriși la instituții de învățământ superior, nu mi se pare ceva suficient, nu e un indicator suficient. Unul dintre prim-ministri a spus recent că 80% sau chiar mai mult dintre tineri sunt înscriși în învățământul superior, dar asta nu e suficient nu e cu adevărat elogvent în ce privește calitatea acestui învățământ. Poate că e vorba de tineri care nu găsesc un loc de muncă și se înscriu la universitate. Asta nu vrea să spună nimic, de fapt. Același lucru legătură cu indicatorul de reducere a abandonului. Nu e suficient, trebuie <clears throat> perfecționat, trebuie poate să ne gândim la definirea unui indice de eficacitate a sistemului de învățământ, un indice care să se bazeze pe conținut și care să măsoare cu adevărat calitățile educației din Uniunea Europeană. Așadar, aș vrea să aud ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu aceste posibilități, dacă putem considera că ar fi bine să redefinim aceste definiții, acești indicatori, pentru că în orice caz, în ceea ce privește ciclul terțiar, nu am impresia că există într-adevăr o mare îmbunătățire. Acum, uh, colega Libacica, mulțumesc. Orice problemă. Microfon. Aceeași problemă cu microfoanele. Yours today they are lazy. <laughs> ecco, it's okay, it's okay, it's okay. Funcționează acum? Mulțumesc, domnule comisar. V-am ascultat cu mare plăcere. Aș vrea să fac trei observații. Mai întâi, sunt de acord că procesul de la Bolonia a fost extrem de important. Este baza edificării educației în Europa. Există o părere comună în Europa, cum că societatea informațională se apropie de sfârșit și acum elementul cel mai important este civilizația cunoașterii vor avea câștig de cauză cei care vor uh, privi lucrurile în ordine adecvată. Procesul de la Bolonia este extrem de important și cred că ați identificat compatibilitatea și comparabilitatea a diverse sisteme de învățământ ca fiind un element esențial al acestui proces. Dar pentru ca el să devină realitate, E nevoie de mai multă creativitate în diversele sisteme și, în plus, monitorizarea proceselor de mobilitate a educatorilor, a studenților, devin cu atât mai utile. Trebuie să știm așadar ce se întâmplă cu studenții care au uh, studiat în diverse unități de învățământ și dacă după finalizarea studiilor își găsesc sau nu un loc de muncă. Dacă aceste programe <clears throat> au fost compatibile cu adevărat. E și un alt aspect la care v-ați referit și anume să privim educația ca proces uh, subordonat politicilor de ocupare a forței de muncă. Ce posibilități vedeți dumneavoastră, domnule comisar, pentru ca, într-o mai mare măsură, să facem mai uh, atrăgătoare educația duală, educația și formarea practică combinate și nu ar trebui să fie doar un tip de informație circulară legată de elemente tehnice. Educația duală ar trebui să fie disponibilă și pentru așa numitele arte liberale, pentru că altfel o să pierdem din domeniul umanist, ceea ce nu cred că este de dorit. În plus, în contextul contribuției dumneavoastră de aici, aș vrea să spun că mă bucur că dumneavoastră considerați procesul de la Paris extrem de important, cele 29 de puncte pe care le-a menționat ministrul învățământului din uh, Franța ați discutat cu colegii dumneavoastră comisari care se ocupă de domenii asemănătoare, cum să se utilizeze diverse rețele și internetul pentru un tip de narațiune care să fie contrară celei propuse de către jihadiști și teroriști. Îmi pare rău că trebuie să spun că tinerii sunt mai ușor de contactat pe internet. Poate că ar fi nevoie de o platformă specială consacrată tinerilor. Ca ei să nu mai fie atrași de acest gen de activitate în care utilizează sau uh, se face abuz de către extremiști. Întrebarea care se pune este cum să monitorizăm procesul de la Bolonia mai bine și eventual cum să utilizăm internetul pentru promovarea democrației în rândul tinerilor. Mulțumesc, uh, colegul Luan. Is that working? Yes, good. Funcționează, da, foarte bine. Bun venit, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit. patrimoniul cultural european comun e un concept pe care eu și mulți colegi îl punem sub semnul întrebării. Sunt convins și, în special, cei cu abordare mai federalistă și enfatică și mai puțin convingătoare subliniată de colegul dumneavoastră grec uh, Abramopoulos ieri. Există o îndepărtare de această abordare înspre <clears throat> o cooperare liberă între cele 28 de state membre. E o întrebare dacă ne place sau nu, dar uh, oricum acest lucru se întâmplă. Culturile naționale puternice care sunt deschise și totuși definite și mândre ar putea să contribuie la contracararea extremismului. Deci, îndepărtându-ne de acest gen de concepte teoretice, și apropiindu-ne de modelul de cooperare, deci îndepărtându-ne de cultură și apropiindu-ne de educație mai mult ca abordare practică și nu vizionară. V-ați referit la Bolonia, ceea ce grupul nostru ECR sprijină foarte mult și Erasmus Plus, pe care îl sprijinim foarte mult. Dar uitându-ne la planul Juncker și la EFSI, la Orizont 2020 și reducerile de acolo, reduceri pe care, spre deosebire de abordarea obișnuită, nu le sprijin. Accesul la finanțare prin planul Juncker, de fapt, e închis sau extrem de restricționat pentru multe state membre ale Uniunii Europene, pentru sectorul universitar și în special pentru cele sectoare universitare controlate de stat excesiv de reglementate. Multe dintre ele nu pot lua împrumuturi, nu pot înființa companii sau uh, nu pot genera spin-off-uri. Deci cum puteți să avea dialog sau cum vă propuneți să aveți un dialog cu sectorul universitar din întreaga Uniune și cu ministerele învățământului din întreaga Uniune pentru a încuraja progresul și accesul în uh, acest domeniu important. Mulțumesc. Acum uh, colegul Maura. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Navracici, pentru prezența în comisia noastră în această dimineață. Am două întrebări pentru dumneavoastră. De fapt, mai mult o întrebare și un comentariu. Nu știu dacă domnul comisar va fi de aceeași părere cu mine. Mai întâi întrebarea. Ați menționat importanța <clears throat> dimensiunii culturale activităților externe, diplomația culturală în politicile Uniunii Europene. Doamna înalt reprezentant, doamna Mogherini, aș vrea dacă puteți să ne dați detalii suplimentare în ce privește uh, diplomația culturală în uh, termeni mai concreți, dacă se poate, și ce rol credeți că ar putea să joace cultura în reforma politicii europene de vecinătate, în special în subiecte de importanță deosebită, cum ar fi migrația și mobilitatea. Mi-au plăcut cuvintele dumneavoastră introductive când v-ați referit la reacția la evenimentele tragice de la Paris și la Copenhaga sau Bruxelles. Ați vorbit despre aceste elemente. spunând că unii oameni se îndepărtează de valorile democratice europene. Sunt de acord cu afirmația dumneavoastră. Dar aș adăuga poate această listă câteva chestiuni care nu cred că ar corespunde nici ele valorilor europene de exemplu referendumul legat de posibilă reintroducere a pedepsei cu moartea într-un anumit stat membru al Uniunii Europene sau anumite elemente legate de imigrație. E vorba de o țară care a fost subiectul unei dezbateri în plenară a Parlamentului European. Și desigur că mă refer la țara din care veniți dumneavoastră, la Ungaria. și mă refer la guvernul în care ați fost și dumneavoastră ministru înainte de a deveni comisar. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că aceste două idei, referendumuri sau cum le spuneți, chiar țin de valorile democratice pe care le promovează în Europa Acum, colegul Glezos. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησα την εισήγηση. Mulțumesc. Am urmărit cu mare atenție prezentarea făcută de domnul comisar care s-a referit doar la păstrarea moștenirii culturale. Dar, domnule comisar, n-ați spus niciun cuvânt despre crearea de cultură și civilizație. Cu alte cuvinte, dacă ne ocupăm doar de moștenirea culturală și nu ne ocupăm și de problema de a ști cum să creăm cultură și civilizație, atunci este o miză pierdută. Dacă europenii nu se bazează decât pe cultura și civilizația din trecut, atunci înseamnă că e afectat de o afecțiune legată de trecut și nu privește în viitor. N-ați spus nimic despre crearea de cultură și civilizație. Permiteți-mi, vă rog, mai întâi așadar să abordez subiectul uh, moștenirii culturale. De nenumărate ori am subliniat în uh, Comisia noastră pentru Cultură că mai întâi Trebuie să facem în așa fel încât uh, operele de artă să revină în țara de origine, acolo unde au fost create <clears throat> operele de artă. Asta înseamnă că trebuie, bineînțeles, să facem în așa fel încât uh, antichitățile furate de către armata nazistă a celui de-a treilea Reich, aceste antichități să fie returnate Grecii. Mă refer la antichitățile din toate țările care trebuie să revină în țările de origine. Venus din Milo, Victoria din Samotrace, să se întoarcă și ele în Grecia, ca și frizele Partenonului care acum sunt la Londra. Iată așadar prima observație, că operele de artă să revină în țara de origine. În ce privește domeniul uh, creației culturale, Vreau să subliniez faptul că doar cetățenii care creează cultură și civilizație. Ei creează cultura atunci când uh, exercită funcția politică. Atunci când uh, își iau viața în uh, propriile mâini, viața spirituală și intelectuală. În ce privește studiile, trebuie să nu mai învățăm uh, lucrurile pe de rost la școală și la universitate. Să învățăm pe de rost să repetăm ca papagalul, pentru că papagalul nu are spirit critic, nu creează, nu face decât să imite. Imite alte lucruri, deci trebuie să nu se mai învețe lucrurile pe de rost, trebuie să se cultive abordarea critică. Iată, așadar, singura soluție, să nu mai există probleme și ca școlile publice naționale să poată să ducă la bun sfârșit rolul pe care l-au și să atingă aceste obiective. Printre altele, aș vrea să vă dau un exemplu. Grecia, în timpul ocupației otomane, a înființat universități și centre intelectuale pretutindeni pe teritoriul elen și în uh, Asia Mică, în ciuda dorinței forțelor uh, de ocupație. Deci chiar în condiții vitrege, crearea de cultură este posibilă. Și vreau acum să mă refer la Melina Mercuri, pe care o cunoașteți cu toții și care a fost ministra care a creat conceptul de politica capitalului cultural în Europa. <clears throat> Nu e suficient așadar ca fiecare capitală să devină capitală culturală. Trebuie să existe cultură în toate localitățile, orașe și comune, fiecare sătuc, nu doar <clears throat> într-un singur uh, oraș sau într-o metropolă europeană. E nevoie de cultură ca politică aplicată în toate localitățile Europei. Eu vin de pe insula grecească, în satul meu de pe această insulă s-au înființat cinci muzee, alte trei muzee sunt pe cale să fie construite la noi, pe această insulă. Ar trebui ca Uniunea Europeană <clears throat> să vină să ne viziteze ca să dea sprijin european pentru <clears throat> construcția acestor clădiri. Așadar, am o abordare practică și trec la o propunere foarte concretă pe care de fapt am reiterat-o de mai multe ori ca întreaga comisie culturală să vină să ne viziteze. Vă invit pe toți. Vă acoperiți cheltuielile de călătorie până în insula Naxos, apoi sunteți invitații noștri pentru a vedea țara mea și Uniunea Europeană ar putea să sprijine <clears throat> cheltuielile, să acopere cheltuielile de clădire a acestor muzee. Este o propunere pe care o să o repet de nenumărate ori în timpul pe care îl am la dispoziție, peste o lună o să plec, mi-am depus demisia și mi-am spus de la bun început că nu sunt deputat de profesie, nu ca profesie fac acest lucru, un an îmi ajunge, trebuie să vină alții în locul meu să <clears throat> preia ștafeta. Deci dumneavoastră o să mai trebuiască să mă suportați o lună. Mulțumesc. Noi nu la sup- nu nu se si de suportare, nu este mult. Stimate coleg, nu e vorba de a vă suporta, suntem onorați de prezența dumneavoastră aici și ne bucură foarte mult faptul că ați ales cum Comisia de Cultură. Nasus este un loc foarte cunoscut și un loc important pentru patrimoniul cultural. Ar fi păcat dacă ne-ați părăsi la un moment dat. Și întotdeauna uh, sunteți uh, Uh, foarte prietenos și amabil față de ceilalți uh, colegi. Acum, doamna Trupel. Uh, Domn, domnule comisar, aș vrea să vorbesc despre elevi și studenți mai întâi și despre pericolul recrutării de către grupări radicale. De ce avem nevoie aici? De o cooperare cu comunitățile islamice, în măsura în care nu sunt radicalizate, bineînțeles, pentru că ele au o influență mare asupra tinerilor. Ei sunt cei care uh, îi pot îndruma pe aceștia și le pot oferi sprijin. Apoi avem mai multe exemple uh, de profesori în statele europene, um, profesori musulmani, care sunt foarte importanți Uh, e important ca aceștia să predea în școlile europene, pentru că dacă elevii vor afla destule lucruri despre propria religie, nu va mai exista pericolul să fie impresionați de salafiști. De aceea cred că ar trebui să plasăm accentul pe acest capitol. Apoi o altă întrebare care se referă la uh, plângerile față de programul Erasmus Plus ideea că nu se acceptă proiectele mai mici, așa cum ar trebui, și că există o tendință către finanțarea unor proiecte mai mari. Și aici cred că trebuie să luați o poziție fermă față de această evoluție care ar trebui să înceteze. E nevoie de o schimbare aici. Aș vrea să știu care sunt planurile dumneavoastră în acest domeniu. Și ultima remarcă se referă la reforma drepturilor intelectuale, de proprietate intelectuală. Știu că ați vorbit despre acest lucru la ultimele întruniri, luna trecută. Există principiul teritorialității pe de, pe de parte, pe de altă parte vrem să dezvoltăm piața unică digitală și există o contradicție aici. Vrem să menținem diversitatea culturală uh, și diversitatea conținutului și de aceea avem nevoie de teritorialitate și de principiul aferent și vrem să știm care este opinia dumneavoastră față de această chestiune delicată. Mulțumesc. Mulțumesc. Vom da acum uh, cuvântul domnului comisar Navracici. S-au pus foarte multe întrebări și ar fi bine să uh, ne dați și primele răspunsuri. Mulțumesc. Voi încerca să dau răspunsuri uh, precise și concise pentru a avea mai mult timp la dispoziție pentru alte întrebări. Au fost două întrebări legate de clasamentul universităților și de o ra- posibilă rafinare a acestui clasament. Există un ranking sau un clasament american, există și rankingul european, clasamentul european. Și există o dezbatere cu privire la metodologie, trebuie să diferențiem metodele folosite în Europa și metodele de predare în sistemul universitar față de cele americane, pentru că un element important al rankingului american sau al sistemelor de clasament se referă la publicări și uh, referințe relația cu studenții și, com- și această comuniune, această comunitate de cunoaștere care se creează, ei bine, de ele nu se ține cont în sistemul american. Acesta fiind un aspect uh, distinctiv al sistemului european. E vorba de o comunitate între cadrele didactice și studenți care se creează. Mă rog, este o dezbatere actuală și suntem deschiși dacă vom reuși să rafinăm metodologia, rămâne de văzut, dar cred că ar fi un lucru bun dacă am avea o abordare mai uh, uh îndreptată către aspectele tipice sistemului european apoi sistemele duale și popularizarea acestor sisteme. Cred că sistemele duale sunt probabil cele mai populare în prezent în Europa. M-am întâlnit cu ministrii educației și ocupării forței de muncă care au introdus sistemele duale și m-am întâlnit de asemenea cu ministrii a educației, cei ocupării forței de muncă sau ai ministrii muncii care se gândeau să introducă astfel de sisteme duale. Știu că pentru olandezi, germani, elvețieni și austrieci um, existau uh, ex, există ceva răspunderi ce țin de aceste sisteme duale și trebuie să re, reevaluăm aceste sisteme. Um, partea practică, uceniciile, depind în mod uh, clar de contribuția întreprinderilor și a companiilor private. Deci probabil că avem nevoie de o standardizare a sistemului dual sau de puncte de, de repere comune. Apoi am adoptat agenda de securitate europeană care se referă la provocările pe termen mediu și scurt în domeniul securității în Europa. Avem o serie de instrumente pentru combaterea extremismului. Educația, bineînțeles, se referă la uh, efectele pe termen lung, dar, de exemplu, protecția datelor, um, infracționalitatea cibernetică și punerea în aplicare a legilor în acest domeniu se referă la sarcinile noastre pe termen scurt. Din câte știu eu, doamna comisar Iurova, care se ocupă de dezbaterea cu privire la protecția datelor și protecția oferită consumatorilor pe internet. Um, vizează aceste chestiuni ce țin de, de protejarea tinerilor consumatori pe internet. Doamna Liu, pentru mine um, nu există o sinonimie între federalism și patrimoniul cultural comun. Să luăm pe Franz Liszt sau Liszt Ferenc, după cum îl știm noi. Este subiectul unei dezbatere eterne între austrieci și, și unguri. Deci nu se știe, <laughs> nu s-a ajuns la un consens cu privire la uh, Franz Liszt, dacă este un maghiar sau uh, austriac, dar eu aș spune că este de fapt un compozitor european, pentru că el a contribuit la patrimoniul cultural european și nu doar la patrimoniul austriac sau maghiar. Este parte a culturii noastre comune. Și asta nu înseamnă federalism. Aș defini poziția mea ca fiind ca nefiind una federalistă. Eu sunt un promotor sau un susținător onest al uh, diferitelor instituții educaționale. Uh, sunt conștient de importanța subsidiarității știu că patrimoniul cultural european face parte din uh, patrimoniile naționale și regionale. Și nu este un lucru omogen, ci este un aspect foarte divers, foarte strâns legat de patrimoniile culturale. Și de aceea, pentru mine, este un lucru extrem de important. Acum, uh, despre planul de investiții Juncker, suntem uh, în, păstrăm legătura cu universitățile naționale și vom organiza un atelier probabil în octombrie la Bruxelles și probabil că vom organiza și mai multe ateliere regionale pentru Europa Centrală, pentru Europa de Nord, Europa de Vest sau Europa de Est, pentru a promova ideea investițiilor în învățământul superior. Sunt convins că putem găsi soluții bune legate de, și de uh, chestiunea reglementărilor legale. Doamna Maura, eu cred că diplomația culturală, politica de vecinătate, politica de dezvoltare și activitățile culturale, respectiv diplomația culturală, pot coexista foarte bine. Unul dintre cele mai mari succese ale evoluției europene se referă la cultura comună europeană. Și o putem populariza dacă o preluăm în cadrul diplomației culturale. Pe de altă parte, poate fi un instrument foarte bun pentru abordarea altor regiuni și națiuni și reprezintă o diplomație pacifistă, Diplomația culturală se referă mereu la artă, la civilizație, la o coexistență pacifistă și la valorile bune și pozitive ale umanității, ale omenirii. Și de aceea consider că reprezintă un capitol extrem de important. M-ați întrebat și care sunt evoluțiile în Ungaria. Aș, aș refuza să răspund la această întrebare pentru că V-am spus înainte de audieri că voi fi total independent de țara din care provin și de guvernul maghiar. De aceea nu voi comenta evoluții politice interne din Spania sau Suedia. La fel, nu voi comenta nici evoluțiile interne din Ungaria. Dacă sunt chestiuni ce țin de educație sau alte domenii Uh, din Spania sau Suedia, atunci bineînțeles vă stau la dispoziție să vorbim despre aceste lucruri. Sunt foarte multe provocări în toate statele membre cu privire la reformele din educație și la uh, socializarea democratică din școli, însă introducerea pedepsei cu moartea nu face parte din portofoliul meu. Domnule Glescov, sunt absolut conștient de imensa contribuție a civilizației elene la civilizația europeană. Civilizația greacă reprezintă, de fapt, fundamentul civilizației europene. Și tocmai din cauza subsidiarității, nu aș interveni în relațiile interguvernamentale cu privire la patrimoniul cultural cu privire la bunurile culturale și așa mai departe. Dacă există dezbateri cu privire la uh, amplasamentul unor uh, bunuri uh, ce fac parte din patrimoniul cultural, ei bine, atunci guvernele trebuie să poarte dezbaterile aferente. Uniunea Europeană susține Um, muzeele și construirea de muzee. Prin fondurile regionale, prin fondurile de coeziune, ei bine, acolo se găsesc resurse financiare. Și sunt convins că au existat uh, lucrări de restaurare susținute de fondurile europene. Sunt dezbateri în prezent cu privire la investițiile la scară mică, investiții culturale, care nu depășesc uh, pragul de 5 miliarde. Există o dezbatere Doamna Cucat sunt de acord cu dumneavoastră. În timpul acelei dezbateri am avut exemple ale statelor din Nord care vor să introducă um, în uh, curicula națională un, uh, o oră de religie multietnică, multireligioasă. Și este foarte important. Dacă vom cunoaște uh, uh, istoria islamului, lucrurile se vor schimba. Și altfel va fi abordarea față de grupările islamiste. Am, am întâlnit cu organizațiile tineretului în cadrul uh, proiectului Post-Paris, cu reprezentantul organizațiilor uh, musulmane și am avut o discuție foarte bună cu privire la modul în care pot fi integrate contribuțiile comunităților musulmane în, uh, în dialogul și în dezbaterile actuale. Apoi, uh, întrebarea legată de proiectele mai mici. Sper că vom putea lămuri toate aceste detalii după amiază. Este, va fi una din uh, temele cele mai fierbinți, cea legată de proiectele mai mici, evaluare și așa mai departe. Acum, drepturile de autor. Cred că ar fi o greșeală să susținem o singură direcție cu privire la toate, toată metodologia culturală. Pentru că avem un sistem atât de sofisticat al drepturilor de autor. Um, cu reguli foarte diferite de la domeniu la domeniu. Sunt uh, diferite în literatură, în industria cinematografică sau în muzică. Ceea ce este important este să găsim un echilibru între accesul consumatorilor pe de o parte și Uh, remunerarea artiștilor, a creatorilor de artă pe de altă parte. Trebuie să găsim un echilibru bun în acest lucru. Pentru mine este importantă portabilitatea care ar putea rezolva dilema teritorialitate versus piață unică, pentru că dacă te abonezi la un conținut cultural, te poți implica și apoi Aș spune că e importantă modernizarea, dar fără eliminarea drepturilor de autor. Deci trebuie să modernizăm sistemele de, pentru că există multe evoluții în era digitală, dar totodată trebuie să protejăm instituțiile de bază și elementele de bază ale sistemelor care funcționează bine. Mulțumesc pentru aceste întrebări și pentru răspunsurile date de domnul comisar. Mai avem încă cinci solicitări de intervenții. Vă rog să fiți cât se poate de succinți. Evans. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea făcută. Am fost foarte interesată sau de procesul post-Paris este o chestiune pe care o discutăm în toate țările noastre, este o problemă care ne preocupă și este important să ne împărtășim experiența în ceea ce privește ed educația și radicalizarea. M-am bucurat să vă aud spunând că conlucrați cu toți uh, miniștrii Uh, de resort în țara Galilor. Uh, educația uh, este un sistem independent, avem un sistem educațional bilingv și aș vrea să întreb în primul rând dacă lucrați direct cu ministrii regionali de educație, dacă aceștia sunt implicați activ în proces. În al doilea rând, în ceea ce privește limba și limbile minoritare, v-am întrebat la audierile din toamnă cum vedeți că se va dezvolta strategia lingvistică nu numai pentru uh, Uh, limbile oficiale ale Uniunii Europene, ci și pentru limbile uh, minoritare. A spus că veți conlucra cu domnul Timmermans în legătură cu drepturi și veți vegea să nu existe discriminare. În, în ceea ce privește programele europene, mai ales în domeniul uh, audiovizualului, există un sistem de notare pentru uh, limbile minoritare am avut o situație nu numai în țara uh, Galilor, ci și în alte uh, țări în care companiile nu au primit uh, sprijin comunitar pentru că nu numai că produceau, aveau producții în limbile minoritare, ci și pentru că producțiile multilingve sufereau dacă puteți să faceți comentarii în legătură cu progresul realizat în strategia în domeniul uh, lingvistic uh, și uh, dacă nu există discriminări împotriva celor care funcționează în alte limbi decât cele oficiale. Mulțumesc, Julie Ward. Acum sistemul funcționează. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că vorbesc în acest moment în dezbatere, pentru că am ceva de spus în legătură cu identitatea, în legătură cu identitatea noastră națională și identitatea europeană. Aș vrea să reamintesc uh, Parlamentului faptul că cultura se dezvoltă în permanență, ea nu este imuabilă și toți, uh, în momentul de față, trăim într-o lume de vis. Pentru că sunt tot ceea ce se întâmplă, toate provocările în diferitele sfere în care uh, trăim, Uh, au fost uh, de negândit alteori și uh, vreau să subliniez caracterul multiplu al identităților pe care le am. Pot să fiu cineva din nordul Angliei sau din Regatul Unit, sunt cineva din Europa și sunt și un cetățean al acestei lumi. Cred că este foarte simplist să mă axez pe o teamă în ceea ce privește identitatea națională atunci când trăim într-o lume atât de bogată și atât de diversă. accept faptul că nu vreți uh, să comentați pe chestiuni legate de migrație sau chestiuni legate de o țară anume, trebuie să recunoaștem că migranții au format cultura noastră. Vorbim despre artă și cultură, vorbim despre dificultățile cu care se confruntă migranții. Dar una dintre rudele mele a fost un migrant în Revoluția franceză și acest lucru a dus la o formare a culturii din orașul Nottingham. Aș vrea să ne reamintim, văzând acum suferințele migranților, aș vrea să ne amintim de toate acestea și să îi susținem așa cum putem. Fără îndoială, aceștia vor contribui la dezvoltarea culturii. Deci asta este parte a discuției pe care trebuie să o purtăm. Sunt în Parlament de un an și am avut uh, impresia că cultura este câmpul de bătălie. De multe ori se spune că arta și cultura nu sunt importante, că nu există o activitate legislativă foarte bogată în acest domeniu, însă cultura este câmpul de bătălie, pentru că aici oamenii se înflăcărează și ne preocupă foarte mult ceea ce se întâmplă. Extremismul este o sursă de îngrijorare pentru toți date fiind conflictele, pierderile de vieți omenești, terorismul, tortura, opresiunea în uh, domeniul public, în mass media și fenomenul la care asistăm uh, în legătură cu tineri care par pierduți pentru că noi i-am decepționat. Aș vrea să știu cum dumneavoastră și cu noi împreună veți face astfel încât să valorificați potențialul uh, tinerilor în uh, dialogul intercultural între națiuni, între, între diferite grupuri sociale, între uh, grupuri ale statelor membre și în special în relația cu terțe țări. Dacă acest lucru poate să fie mai bine susținut nu numai prin educația formală, ci și prin educația informală sau educația pe tot parcursul vieții. și recunoașterea faptului că artele sunt instrumentul cel mai puternic cu care putem să facem acest lucru. Deci susțin ceea ce a spus la început, faptul că acest lucru trebuie inclus în politica externă. Trebuie să susținem acest lucru în Parlament și uh, în celelalte comisii. Președintele, acum dau cuvântul domnului Morganar. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să punctez trei lucruri. Prima întrebare, plecând de la ceea ce au spus colegii mei, în legătură cu planul Juncker și întorcându-mă la prezentarea introductivă făcută de președinte, educația și cultura nu sunt menționate în mod expres în acest plan, dar ele sunt o componentă. Și ați vorbit de investiții. Probabil că puteți să aveți deja o idee în legătură cu prioritizarea uh, chestiunilor. Ați menționat uh, și faptul că se va revizui strategia 2020, însă există și o uh, există niște chestiuni restante, numărul absolvenților pe care îi avem în Europa față de ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Că există o creștere a numărului acestor uh, absolvenți. Mi se pare că trebuie să ne gândim și la cei care abandonează sistemul de învățământ, uh, învățământul obligatoriu. Și cred că trebuie să ne axăm pe acest lucru. O a doua întrebare este următoarea. Ați vorbit despre prioritățile în educație și predare, având în vedere recomandările existente. Dar există un aspect important. Șomajul uh, în prezent este îngrijorător ați vorbit despre posibilitatea de ocupare, dar nu asta ar trebui să fie singura chestiune legată de educație. Sigur că e importantă ocuparea, dar există o chestiune și mai importantă, educația generală, învățământul general și v-ați referit la situația post-Paris. Poate că aș putea să spun că dacă securitatea are un rol notabil în comunicare, educația nu primește atenția cuvenită. Uh, există un caracter relativ uh, accentuat în cultură în momentul de față. Cred însă că există probleme atunci când e vorba de continuitate. Și sigur că aici se pune problema diferitelor sisteme școlare. Apoi, în ceea ce privește universitatea, înțeleg în vă îndreptați că doriți să existe posibilitatea de comparare, uh, doriți să existe oarecare standardizare și sunt de acord că nivelul calitativ trebuie să rămână unul ridicat, pentru că Europa trebuie să facă față concurenței din alte țări. Calitatea este de aceea foarte importantă. Atunci când ați vorbit despre universități în prezent, și sistemele din uh, Statele Unite, dar nu numai acolo. Sistemele de evaluare a universităților. Europa are o tradiție bazată pe combinarea între uh, cercetare și profesorat, pentru că alminter nu vom face progrese. Sigur că o să ne uh, întoarcem la astfel de întrebare. Mulțumesc, uh, domnule Morgano. Domnul um, Govanu. Domnule comisar, o să uh, încep prin a spune o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Nu am auzit uh, nimic despre sport și asta este parte a portofoliului dumneavoastră. Uh, Doamna a spus că veți încuraja bunele practici și veți uh, dezvolta o strategie pentru uh, construirea uh, proiectelor de infrastructură în domeniul sportului. Ați spus că veți susține sportul prin vreo 300 de milioane de euro. Ați spus că veți organiza pentru prima oară în această toamnă o săptămână a sporturilor. Uh, și aș vrea să reamintesc uh, scandalul uh, FIFA, unde 14 înalți oficiali uh, FIFA au fost arestați. Acest lucru sigur că afectează organizațiile sportive, dar și cluburile de amatori. Aceste cluburi sunt un vector important pentru transmiterea mesajului păcii și drepturilor omului. Sigur, e bine că aici este implicat și uh, Erasmus Plus, pentru că există o componentă uh, sportivă uh, în acest program, cum ar fi combaterea dopajului, aranjarea meciurilor, un aspect pe care l-am discutat atunci când am vorbit despre FIFA. Un obiectiv al eh, programului Erasmus Plus este să încurajeze sportul de masă și evaluarea programului după primul an arată că organizațiile care s-au implicat în sporturi populare sporturi de masă și care au fost uh, implicate în uh, parteneriate este foarte mic. Cum comentați aceste rezultate, date fiind obiectivele de a încuraja sportul de masă? O altă întrebare referitoare la alte programe, nu numai la acesta există întotdeauna o preferință pentru proiectele mari, iar proiectele mici sunt oarecum lăsate deoparte. Aș vrea să știu ce părere aveți despre acest lucru și, în general, aș vrea să vă întreb ce intenționați să faceți în viitor pentru sport în general în Uniunea Europeană uh, în următorii uh, ani. Și aș vrea să încheiați toată dezbaterea cu subiectul sport, pentru că este important atunci când vorbim despre cultură să avem uh, o minte sănă, corp sănătos. Mulțumesc, uh, președinta. Uh, mare parte din uh, problemele ridicate au fost uh, discutate deja dumneavoastră. Cred că și acest ult comentariu legat de sporturi poate fi văzut și prin prisma rezoluției adoptate recent de Parlament în legătură cu sportul și evenimentele sportive. Cred că acest lucru trebuie să se afle în centrul agendei noastre ar fi interesant să știm uh, ce se va întâmpla cu uh, săptămâna sportului în septembrie. Este o invitație pentru statele membre să ratifice uh, textul Consiliului Europei. De ce Uniunea Europeană nu a semnat pentru a deveni parte a acestui text, parte semnatară? Mulțumesc! Da, în cadrul uh, procesului uh, post-Paris lucrăm cu ministrii educației uh, în acele țări în care politicile educaționale sunt oarecum independente în Belgia sau în Regatul Unit. Conlucrăm cu ministrii regionali În uh, Germania avem acest sistem dublu cu ministrii landurilor și ministrul federal. La cel mai recent uh, Consiliu al uh, Educației, ministrul scoțian a reprezentat Regatul Unit. În ceea ce privește limbile minoritare, importanța acestei chestiuni ne face să găsim o soluție optimă și în ceea ce privește drepturile de autor, pentru că drepturile de autor nu se referă numai la o chestiune juridică, ci și la probleme culturale. Limbile mici, limbile minorităților, respectul pentru uh, limbi în uh, Uniunea Europeană constituie o problemă uh, centrală. Uh, sunt optimist uh, pentru că unul dintre actorii cheie pe piața unică digitală, vicepreședintele Andru Sansip, vine din Estonia, vorbește estonă, care nu este o limbă uh, mare în Uniunea Europeană și cred că este sensibil la problemele lingvistice. Însă sunt uh, convins să urmărim atent evoluțiile, pentru că piața unică nu trebuie să însemne abolirea respectului sau utilizarea limbilor uh, mici sau minoritare. Doamnă Ward, uh, sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu rolul migranților și contribuția migranților la cultura europeană. Cred că recenta dezbatere uh, este legată de o chestiune de securitate, nu de migranți. Și poate că pe termen lung o să descoperim câteva aspecte legate de contribuția migranților. În momentul de față, valul de migranți constituie o problemă de securitate și nu o problemă a politicii culturale. Totuși, Comisia a făcut o propunere în ceea ce privește politica în domeniul migrației și veți regăsi acolo elemente care se referă la rolul politicii educaționale pentru integrarea socială a migranților și importanța dialogului intercultural pentru a avea o societate Uh, stabilă, integrată. Rolul uh, dialogului intercultural este uh, important chiar și pentru mine, de aceea m-am întâlnit cu reprezentanții organizațiilor de tineret la nivel european. am spus că uh, au fost și organizații politice, religioase și culturale. Pe de altă parte, dacă merg în vizită într-un stat membru, uh, încerc să vizitez și un centru comunitar la nivel local pentru a vedea cum se promovează dialogul intercultural prin proiecte concrete și cum este susținută ideea integrării sociale sau reintegrării sociale, pentru că de multe ori este un exercițiu de reintegrare socială. Domnul Morgano, da, educația nu se referă numai la posibilitatea de ocupare, de aceea susțin uh, ideea uh, cetățeniei democratice, pentru că aceasta este una dintre funcțiile de bază ale sistemelor de învățământ. Să educe democrați, cetățeni într-o societate democratică care să cunoască uh, detaliile, procedurile, instituțiile, drepturile și obligațiile unei structuri democratice sau ale cetățenilor. Sunt de acord întru totul cu dumneavoastră că procesul post-Paris și rolul educației în societatea contemporană nu se limitează uh, doar la uh, securitate. Poate că dimensiunea securitate este supra-reprezentată în momentul de față, dată, dată fiind fragilitatea uh, situației. Însă, pentru mine, misiunea de bază a educației este să crească cetățeni democrați. Domnule Necov, aveți dreptate? Nu am vorbit uh, în detaliu despre sport, tocmai pentru că am uh, discutat uh, de curând sporturile în această comisie, dar sunt 300 de milioane de euro alocați în cadrul programului Erasmus Plus pentru promovarea sportului de masă în anul acesta, în a doua săptămână a lunii septembrie, vom avea, vom celebra sau vom marca uh, săptămâna sportului, grație și uh, strădanilor Parlamentului. Cred în rolul social și de socializare a sportului. Una dintre lecțiile cele mai importante în urma întâlnirilor cu, Uh, în uh, întâlnirea cu organizațiile de tineret a fost că e nevoie de uh, modele care să combată integrarea în structuri radicale și teroriste. Sportivii pot să fie un astfel de model pentru mine, sportul este o modalitate de construirea comunităților, solidaritatea, cooperarea, toate acestea uh, sunt importante, de aceea susțin uh, sportul de masă. Uh, poziția mea cu privire la FIFA În uh, Parlamentul European, uh, marți uh, seară, am avut o declarație cu privire la FIFA. A fost un punct pe ordinea de zi și Parlamentul a adoptat o rezoluție. În legătură cu proiectele mari și proiectele mici putem să le discutăm după amiază. Allora... Mhm. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am avut o dimineață foarte interesantă astăzi. Vă mulțumesc uh, pentru răspunsurile foarte clare și pentru um, discuția care va continua pe teme mai amănunțite. Cred că trebuie să transmitem un mesaj puternic după întâlnirea noastră și anume că provocarea pentru Europa în prezent în educație și cultură, pe lângă solidaritate, evident, Așadar, dacă putem să ne concentrăm mai mult pe aceste dimensiuni și sunt convinsă că dumneavoastră veți face acest lucru pentru că e un angajament uh, ferm din partea noastră, o mai mare vizibilitate, să ne concentrăm pe cultură, educație, creativitate, politică în materie de tineret, angajamentul și în uh, domeniul sportului, căi fundamentale de depășire a dificultăților pe termen mediu și îndelungat, să nu ne concentrăm doar pe aspecte de securitate, oricât de importante ar fi ele și de ocuparea forței de muncă, sunt valori care nu trebuie scăpate din vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Un al doilea element în legătură cu bugetul. Vă rog ca la comisie să încercați să apărați bugetul nostru, linia noastră bugetară pentru 2016 și prin proiectele pilot care vor fi prezentate de Comisia de Afaceri Culturale, ținând cont de aceste obiective și, în afară de acestea, evident, inițiativa extrem de interesantă de a avea astfel de reuniuni cu periodicitate să vedem cum putem obține investiții la planul Juncker, care sunt prioritățile, în special în ce privește platformele educaționale, infrastructura de învățământ. Ar fi interesant să avem un schimb de păreri cu dumneavoastră la un moment dat pentru a înțelege mai bine în ce direcție merg lucrurile și ce contribuție se poate aduce. Sper că vom avea în continuare întâlniri cu dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou pentru prezența astăzi și aș vrea <clears throat> să vă spun uh, la revedere, dar să precizez că mai avem un punct de informare în spatele ușilor închise cu domnul Evers uh, în legătură cu strategia de comunicare. Deci pe colegii rog să nu părăsească înainte de punctul acesta în spatele ușilor închise. Dumneavoastră, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. Ne întâlnim apoi la și jumătate ca să mergem împreună la agenție. Mulțumesc.